Good afternoon, colleagues. Let's start our meeting first with the adoption of the agenda. Începem ședința mai întâi cu adoptarea ordinii de zi. Thank you. Mulțumesc. Acum trecem direct la punctul 3, pentru că nu am niciun fel de anunțuri la punctul 2. Bun venit participanților uh, de la Parlamentul European și reprezentanților uh, Comisiei Europene, domnul Cheromusu și domnul Unrel de la Budget, și domnul Hinton și domnul Cheron Casoni și doamna Matzen de la Digi Exfin. Uh, ședința se transmite pe internet to set up the new EFSI uh, fund, uh, associated committee, as you know, based on Rule 54. Știți foarte bine că uh, pe baza regulii 54 com, uh, comitetele, comisiile asociate sunt ITRE și TRAN și pentru aviz sunt cont, regii, uh, AFCO, ENVI, toate aceste comisii au fost invitate să participe. Această ședință este una pur tehnică pentru a clarifica mai bine anumite aspecte ale regulamentului, proiectului de regulament adoptat de comisie. Participanții au primit ieri prin mail răspunsul comisiei la cele 110 întrebări scrise din partea membrilor, care au fost transmise săptămâna trecută, eh, săptămâna trecută și mulțumesc eh, comisiei care a avut mai puțin de o săptămână pentru această activitate importantă. și invit membrii să ridice noi uh, probleme comparat cu uh, răspunsurile scrise, dacă nu sunt satisfăcuți de uh, răspunsuri sau cer clarificări suplimentare. Acum uh, vreau să las președintele să explice uh, cum va fi organizată această sesiune. Mulțumesc, Roberto, domnul Gaier începește chestiunile specifice de la comisiile de industrie și transport, uh, reprezentanții DigiMove și DigiResearch sunt aici. Procedura este următoarea, așa cum a spus și Roberto. În principal e vorba de o ședință tehnică va fi o procedură de tip uh, ping-pong. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu ar trebui să fie declarații politice, ci doar întrebări și nu mai, uh, scurt, nu mai lungi de două minute, iar comisia are trei minute să reacționeze. După două minute o să încep să dau semnale acustice cu acest ciocan pentru a sublinia faptul că cererea că e cazul să mai lăsăm și pe alții să vorbească. Deci vă rog să fiți subcinți. Ping-pongul, ca să zic așa, va fi doar între membri și comisie. Există o împărțire a timpului foarte complicată între comisii. Raportorii sunt invitați să vorbească domnul Fernandez pentru Comisia de Buget dorește să pună ultima întrebare din partea Comisiei de Buget. Domnul Bulman, raportorul de la Econ, va fi cel care va începe. Deci o să avem alternanță. Econ, buget, Econ, buget și după aceea vor fi colegii de la ITRE și TRAN. Și după două întrebări de la ei ne vom întoarce la întrebările de la Econ și buget. Așadar, dacă vi se pare acceptabil, propun să începem cu raportorul pentru Comisia Econ, Udo Bulman. Mulțumesc foarte mult președinților, mulțumesc și colegilor din uh, diferite comisii care au venit uh, aici uh, să fie alături de noi astăzi pentru a se asigura că putem să avem un exercițiu de calitate împreună cu comisia. Mulțumesc și comisiei pentru că este disponibilă. Întrebarea mea are o natură practică. Mulți eh, oameni sunt interesați de planul Juncker, de ce va însemna în practică. Una dintre idei este să facem Europa mai competitivă. Ca să vă dau exemplul uh, internetului de bandă largă, broadband, și în contextul uh, industriei uh, IT NC. Știm că acesta este un uh, lucru important în toată Europa. Dezvoltarea broadbandului uh, întârzie multe țări pentru că nu există finanțare și nu e profitabil imediat. Franța e un exemplu bun în acest sens. Acolo este nevoie de capital privat și nu numai acolo. E nevoie de capital de la Banca Europeană de Investiții, dar și de fonduri publice. Aș uh, ruga reprezentanții Comisiei să dea exemple cum ar fi Portugalia, de unde provine raportorul meu, ca să arătăm cum poate broadbandul, în mod general vorbind, să ajute interconectarea regiunilor și dezvoltarea acestora și Portugalia folosind uh, noul mecanism. Vreau să știu cum folosește noul mecanism, cine face ce, să-mi dați niște exemple. Vreau să rog Comisia să reacționeze. Bună ziua, dați-mi voie să încep prin a vă mulțumi pentru că ne dați ocazia să vin aici și să explic propunerea. Suntem nerăbdători să colaborăm cu dumneavoastră în procesul legislativ și în implementarea uh, monitorizării. Uh, în ce privește EFSI, în ce privește în special uh, chestiunile legate de broadband. După cum știți, Uh, prima problemă a Comisiei este viabilitatea economică a uh, proiectelor și am vrea ca EFSI să facă proiecte adiționale care se concentrează pe un risc mai mare. Exemplul uh, dat cu broadbandul, care nu e profitabil imediat, este un exemplu excelent pe care EFSI ar trebui să acționeze pentru că există proiecte care au un risc uh, pe termen mai lung și, în general, o, o perioadă mai lungă până când ating profitabilitatea. Asta înseamnă că participanții privați nu sunt uh, dispuși să se financeze singuri de la început, din cauza riscurilor pe termen lung asociate. Și fondul va permite să acoperirea acestui risc pe proiecte de acest tip ca să permită participanților uh, la piață să financeze broadband în zone în care nu s-ar face acest lucru doar din mm, partea pieței private. Și asta e tipul de extindere pe care o așteptăm de la uh, fond. Dacă pot insista, cum funcționează în practică? Cine ar putea cofinanța? Care ar fi rolul uh, fondului? Care ar fi rolul investitorilor privați? Și care ar fi rolul uh, fondurilor publice de la nivel național în acest caz? Cred că ar trebui să evităm uh, acest tip de schimburi, pentru că nu aveți decât două minute și atunci un răspuns foarte scurt. O perspectivă foarte practică la nivelul proiectului. Promotorii pot merge la fond și aici vorbiți despre împărțirea finanțării între fond, participanți privați și potențial fonduri publice de la nivel național. Fondul, în încercarea sa de a cataliza investițiile private, se așteaptă să ia părțile uh, cele mai riscante ale investiției, ca să clarific, deci, nu, deci părțile cele mai riscante și din acest punct de vedere, în cele mai multe cazuri, fondul ar, uh, și-ar asuma o tranșă minoră, dacă e nevoie după aceea fonduri publice și investiții private peste acestea sau alături de acestea. E foarte clar că pentru a determina, pentru a atrage aceste investiții private, înseamnă că trebuie riscul asumat de către fond, dar nu risc de neplată, să zicem ci un risc despre care vorbim acum, un risc pe termen lung, că, pe care participanții uh, la piață nu sunt dispuși să și asume. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul uh, Muri, în numele Comisiei de Buget. Doamna Muri. Mulțumesc. Vreau doar să Uh, vreau un follow-up la răspunsurile la programul Horizon 2020 și impactul uh, ideii de a lua bani de la cercetare pură, de activități de cercetare pură, care nu va fi înlocuită de finanțarea despre care se vorbește în contextul uh, fondului și preocuparea mea este că afectați finanțarea pentru viitor finanțare a activităților care vor păstra Europa în avangardă și că ar fi o descurajare a investițiilor pe termen lung și a reindustrializării în alte domenii pe care ar trebui să ne concentrăm în Uniunea Europeană de asemenea. Mulțumesc Comisia, vă rog. Mulțumesc. Aș spune trei lucruri în ce privește Horizon 2020. În primul rând, din propunerea Comisiei este clar pentru noi că mai mulți bani vor ajunge în zonele pe care le acoperă Horizon prin intermediul efectului de pârghie al fondului decât înainte. Înțeleg că există un element, există granturi, există proiecte care pot, finanțate de grant, pot fi finanțate de granturi și proiecte care pot fi finanțate din alte surse și știu că este o preocupare că acest efect de multiplicare de 15 nu se va potrivi cu proiectele finanțate pe granturi. Cred că noi, Comisia, trebuie să spunem clar că acest efect de pârghie de 15 ori este per portofoliu în general, deci nu pe, de la fiecare proiect. Deci nu există o cerință de uh, de factori de multiplicare, de factori de element pârghie pentru fiecare proiect. Am agreat ca garanția și banii uh, Băncii Europene de Investiții trebuie să uh, aibă în general un efect de multiplicare de 15, dar că proiectele individuale pot varia. Pentru că unele știm din trecut, unele au un efect de multiplicare foarte mare, altele mai mic. De aceea considerăm cum și avem încredere că vor fi mai mulți bani care vor merge în domeniile Horizon 2020, dar și în alte zone. Și unul al treilea și ultim comentariu pe acest subiect. Problema adiționalității este cheie. Banii din fond trebuie să țintească proiecte care n-ar fi putut finanțate oricum. Deci dacă proiectul sfârșește prin a finanța proiecte care altfel ar fi fost finanțate de sectorul privat, atunci avem o problemă. Nu asta este intenția, ci este să avem o investiție adițională de 315 milioane de euro pe o perioadă de 3 ani. Asta ajută foarte mult domenii care nu ar fi putut fi finanțate, proiecte care nu s-ar fi realizat oricum și acest element adițional este cheie ca să ne asigurăm că banii ajung unde e nevoie de mai mult în cadrul planului de investiții. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Țani, membru al, și al Comisiei Econ și al Comisiei de Buget. Deci acum vorbiți în numele Comisiei Econ, cumva. Mulțumesc. Aș vrea să vă atrag atenția asupra trei lucruri. În primul rând, avem nevoie de unele clarificări la răspunsul la întrebarea 4. Dacă am înțeles corect, Banca Europeană de Investiții, resursele Băncii Europene de Investiții reprezintă bonduri de pe piața de capital uh, în valoare de 60 de miliarde de euro. Ce impact va avea asta asupra creditului de rating al uh, băncii? Și în al doilea rând, în ce privește investițiile noi? Comisia a stabilit clar că vrea să atragă 315 miliarde investiții în Uniunea Europeană există un risc puternic ca fondul să înlocuiască pur și simplu structura de finanțare a unor proiecte deja adoptate. Așadar, vreau să vă întreb, ce instrumente intenționează să folosească Comisia pentru a se asigura că finanțarea merge pe proiecte noi, spre proiecte noi. Și apoi, cele trei, uh, cei trei piloni identificați de Comisie, primii doi îmi plac, al treilea, care e cel mai important, și anume atragerea finanțării private. Aici uh, Comisia nu ne-a dat uh, niciun fel de cadru temporal, măcar unul provizoriu, niciun fel de calendar. Asta poate afecta eficiența fondului pentru că poate sugera că investițiile nu sunt uh, complet sigure. Deci puteți Eh, să ne spuneți clar și concret ce pași veți face pentru pilonul 3, vă rog. Comisia are cuvântul. Thank you. Regarding question four, Mulțumesc. În ceea ce privește întrebarea 4 legată de impactul asupra ratingului BEI, cred că putem fi foarte clari. Menținerea unui rating de AAA este un aspect extrem de important pentru toată lumea, pentru că permite finanțarea ieftină a proiectelor. Și din acest punct de vedere, EFSI își va asuma un risc mai mare decât își asumă în mod normal BEI, dar tocmai acest risc mare necesită garanție europeană. Garanția europeană este intenționată, destinată tocmai să elimine acest risc și să uh, lase ratingul BEI neschimbat. Și pentru mine este extrem de important pentru a ne asigura că proiectele individuale uh, pot să beneficieze de finanțare foarte ieftină din partea BEI. În ceea ce privește riscul înlocuirii ă, proiectelor existente, asta este pentru noi un element cheie care a fost ă, convenit între noi și BEI și am vedea un număr mai mare de straturi pentru a ne asigura că se întâmplă așa. În primul rând, Comisia pentru Investiții Independente va primi instrucțiuni să nu primească proiecte în care nu cred. În al doilea rând, există un comitet uh, uh, de, permanent de conducere. În al treilea rând, avem responsabilitate față de Parlament și față de Consiliu și sunt convins că vom putea intra în detalii suplimentare mai târziu. În ceea ce privește al treilea pilon, Așa cum ați menționat, al treilea pilon este un element esențial al pachetului de investiții, tocmai din motivele pe care le-ați menționat. Și Comisia trebuie să se gândească foarte clar la ce elemente trebuie schimbate în cadrul uh, legislativ. Am indicat în planul de lucru al Comisiei pentru 2015 mai multe elemente legate de uh, Uniunea Energetică, Uniunea de Capital, pentru a scădea povara administrativă și reglementativă, tocmai pentru a stimula investiții în aceste domenii. Mulțumesc. Uh, sorry, may I quickly come back on the first... Dacă aș putea să revin un pic asupra primului punct. Deci, ca să fim foarte clari, datoria suplimentară creată de EFSI, aveți o garanție că acest lucru nu va afecta ratingul de AAA al uh, BEI? Agențiile de rating lucrează doar cu produse finalizate. Nu au permisiunea, în conformitate cu legislația europeană, să ofere evaluări înainte ca proiectul să existe. Dar metodologiile sunt uh, de informație publică și ca atare s-a ținut cont de asta în construcția pe care am făcut-o, tocmai pentru a ne asigura că se păstrează ratingul de AAA. Beide haben ihre Redezeit eingehalten, insofern ist das so zulässig. Ähm deci, amândoi v-ați respectat timpul de vorbire foarte bine. Doamna Garia Zaval, în numele Comisiei pentru Buget. Mulțumesc, domnule președinte. Prima întrebare este legată de fondul de garantare care trebuie să fie înființat din bugetul european pentru a ne asigura că EFSI poate să continue. Vreau să întreb unde ați găsit această cifră țintă de 50%? Dacă se compară aranjamentele cu fondurile similare, cu caracteristici similare cel puțin, nu se vede această protecție de 50% înghețată în bugetul european. Și asta este o îngrijorare nu doar pentru cei care se ocupă de buget, ci și uh, din cauza impactului pe care va avea asupra Orizont 2020 a mecanismului conectarea Europei. Deci mie nu mi-este foarte clar care vor fi criteriile suplimentare nu văd cum putem presupune că aceste proiecte vor fi suplimentare atunci când, pentru finanțarea lor, luăm bani de la proiecte cărora deja li s-au alocat, de la proiecte similare cărora deja li s-au alocat uh, fonduri. Și e clar că nu va fi același lucru cu o subvenție de la bugetul european. Există proiecte care pot fi subvenționate și doar atât, dar sunt alte proiecte care intră direct pe piața privată. Și pentru acestea, care, pentru, pentru cele care nu se încadrează în nicio categorie, avem acest fond. Și am senzația că încercăm să mutăm pur și simplu bani de la buget către bei, astfel încât să facă cei tăie pe ei capul, comisia. Mulțumesc. La prima întrebare, unde am găsit uh, cifra țintă de 50%? Aveți perfectă dreptate. Este o cifră mai mare decât în uh, trecut, um, mai ales uh, cum s-a întâmplat în cazul Fondului de Garantare pentru Mandatul Extern. Motivul este că natura este extrem diferită, extrem de diferită. Garanția EFSI va fi către BEI, dar BEI va investi în proiecte individuale, private. De asemenea, solicităm BEI să-și asum, să preia proiecte cu grad mai ridicat de risc. Și ca atare, din punctul nostru de vedere, este prudent să avem un nivel mai mare decât anterior. Am făcut simulări pentru a vedea care sunt pierderile așteptate, câștigurile așteptate în urma activității EFSI. Și nu, cifra de 50% a fost numai bună, dacă se poate spune așa. N-a fost nici prea puțin, nici prea mult. A fost fix la mijloc. Și asta a dus la un nivel suficient de înalt de încredere și a existat și un mic tampon pentru a ne asigura că pe perioada cadrului financiar multianual și nici pe viitor nu vor exista probleme uh, cu bugetul european toată lumea știe că ar trebui să încercăm să evităm să ne trezim cu uh, nevoi de ultimă oră pentru a le introduce în buget. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Există proiecte care pot fi finanțate doar prin granturi, există proiecte care pot fi finanțate doar de piață și EFSI este undeva la mijloc. Dar asta nu înseamnă că mm, neg că ar exista proiecte care pot fi finanțate doar prin granturi. Și tocmai de aceea nivelul de granturi este mult mai mare decât a fost în trecut și rămâne o prioritate cheie pentru Comisie. Asta implică o mică realocare de la foarte mulți oameni. Deci am încercat să nu vizăm o singură, un singur domeniu. Ceea ce am încercat să facem cu EFSI a fost să spunem proiectele finanțate de granturi sunt finanțate de granturi, proiectele finanțate de piață sunt finanțate de piață, dar există niște proiecte care nu pot fi finanțate de piață și au nevoie de un element suplimentar de sprijin pe partea de risc, tocmai pentru a se putea realizi, realiza. Din punctul meu de vedere, asta este ceea ce am încercat să facem cu ESI. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Karin Vombrent, din partea Comisiei eh, Industriei. Ați menționat deja la uh, răspunsul dumneavoastră către domnul Bulman că viabilitatea economică este un element cheie al EFSI și dacă vedem considerentul 14 din regulamentul EFSI, vedem că ținta este proiecte care au o valoare socială și economică mare și în special ar trebui să, ca EFSI să vizeze proiecte care creează locuri de muncă și competitivitate. Pentru mine e foarte clar că acest lucru este important și că acest obiectiv ar trebui să existe, dar în același timp am avut ieri o discuție pe marginea Uniunii Energetice, spre exemplu, și asta este calea de a ne asigura că avem o tranziție către un viitor durabil și uh, că avem o, uh, o infrastructură eficientă. Dar având în vedere regulamentul, nu înțeleg, nu mi-e clar modul în care nevoia de durabilitate și impactul social vor fi luate în calcul. Din punctul meu de vedere, este necesar să includem în regulament niște criterii pentru a ne asigura că proiectele îndeplinesc obiectivele stabilite prin regulament. Și întrebarea mea este unde anume în regulament ar trebui să includem aceste criterii uh, astfel încât să avem proiecte care să îndeplinească obiectivele, cum am spus, impact social și economic, dar și proiecte durabile și pentru a ne asigura că se îndeplinesc aceste ținte. Și în al doilea rând, ce fel de criterii ne-ar trebui? Ar fi o abordare bună să punem deoparte uh, fonduri pentru aceste subiecte speciale și aș vrea să vă rog să nu-mi dați același răspuns pe care l-ați dat în uh, documentul scris pentru că nu e suficient. Ați spus că elementele principale luate în calcul sunt compatibilitatea cu politicile UE. Eu nu cred că o să ajungem acolo dacă doar spunem asta. Deci uh, aș vrea să vă rog să-mi dați un răspuns concret. Comisia, vă rog. Mulțumesc. Din punctul nostru de vedere, suntem perfect de acord că aceste părți din considerantul 14 sunt elementele cheie care trebuie să fie luate în calcul pentru EFSI. Nu există niciun dezacord aici. EFSI ar trebui să vizeze tocmai aceste proiecte, nu doar pentru crearea imediată de locuri de muncă, ci și pentru elemente durabile cu un impact social mare, așa cum doriți. Din, comisia, din propunerea comisiei avem regulamentul și un acord propus între BEI și uh, Comisie și Comitetul de Conducere este cel care stabilește diversele politici. Din punctul de vedere al Comisiei, întotdeauna ne bucură să lucrăm cu colegiuitorii. Dacă acest echilibru între cei trei este considerat a fi incorrect. Dacă colegiuitorii cred că trebuie să introducem elemente suplimentare în regulament pentru a clarifica tocmai criteriile de eligibilitate la care vă referiți, suntem deschiși discuțiilor pentru a vedea unde să le includem și cum. Dar din punctul nostru de vedere este un obiectiv foarte clar să avem aceste obiective îndeplinite. Deci noi nu avem nicio problemă cu asta. Cum vor fi ele obținute în practică, iarăși avem, do- avem două niveluri. Comitetul de conducere, dar cred că este important să nu uităm și rolul jucat de colegiuitori aici pentru că avem o răspundere față de ei și avem un proces de revizuire care este în plină derulare. Și dacă, din orice motiv, nu vă place modul în care decurg lucrurile, faptul că trebuie să vă raportăm va ține cont de asta, mai ales atunci când vorbim despre revizuirea la jumătatea mandatului, după 18 luni, după 3 uh, ani, revizuirea întregului regulament de către comisie, dacă este cazul. Și am văzut tocmai această, aceste mecanisme de raportare pentru a ne asigura că nu doar comitetul de conducere evaluează situația, ci și colegiuitorul. viitorul. Mulțumesc foarte mult în numele Comisiei Transport, colegul Piper. Sind ja zurzeit dabei, alternative Finanzierungen zu überlegen. Mulțumesc. În momentul de față avem în vedere finanțarea alternativă și cred că atmosfera în Consiliu nu este tocmai uh, negativă, din câte am auzit, dar asta este o chestiune diferită. Mecanismul uh, conectarea Europei. Dacă eliminăm cele 2,7 miliarde din noul instrument, s-a ajuns la 0,4 miliarde. Deci, practic, uh, a murit acest uh, mecanism. Mecanismul uh, Conectarea Europei este uh, mort fără țările din procesul de coeziune. Întrebarea mea este următoarea. Cum vă asigurați că criteriile pe care le-am negociat atât de dur de-a lungul anilor pentru transportul intermodal, pentru numeroasele proiecte. Cum vă puteți asigura că aceste proiecte pe care le-am numit în mod explicit vor fi implementate, pentru că aceste noi proiecte vor fi dezvoltate pe baza propunerilor din partea statelor membre. Cum ne asigurăm că aceste lucruri vor fi luate în considerare în baza noului uh, plan de investiții? Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc foarte mult, Comisia. Aș dori să clarific un aspect. Propunerile de proiecte pot veni de la oricine și se adresează Comisiei de Investiții. Așadar, promotorii privați sunt încurajați să-și transmită proiectele la BEI. Nu avem în vedere filtre naționale. Acum referitor la alocările pentru CEF, mecanismul Conectarea Europei. Noi nu suntem de acord că CEF a murit. Acest mecanism rămâne în continuare un domeniu prioritar de acțiune pentru Comisie. Acum, uh, unde vor merge banii către ce proiecte este același lucru ca și în cazul uh, programului Orizont 2020. we, we have proposed, at least in the proposal, that there be no cel puțin în propunere nu va exista nicio alocare între ele, însă am evidențiat rolul uh, transportului și infrastructurii în propunere. În ceea ce ne privește pe noi, îmi cer, și îmi cer scuze că repet la nesfârșit aceeași melodie, suntem de părere că atât pentru CEF cât și pentru Orizont 2020 vor ajunge mai mulți bani în sectoarele vizate de aceste două inițiative mai mult decât înainte. Mulțumesc foarte mult, domnul Damasi, din partea Comisiei Econ. Mulțumesc, domnule președinte. Spuneați că vă așteptați că va exista un efect de multiplicare pentru cheltuielile guvernamentale dar dacă am înțeles bine, constrângerile pentru consumatori uh, ar fi mai mari. Poate că investițiile ar trebui să fie concentrate în țările aflate în criză. De ce ați ales această abordare? Să aveți garanții publice pentru investițiile private, pentru că există suficientă lichiditate pe piață de exemplu, se, uh, se pot emite obligațiuni BEI garantate de BCE sau ceva de genul acesta. Apoi, în răspunsul la întrebare, la întrebarea care se referea la perioada de timp în care se obține acel efect de multiplicare. Ați vorbit despre niște date istorice, dar nu ați dat un răspuns concret. Investițiile cu efect de multiplicare sunt ciclice și depind de timp. Ați putea să fiți mai preciși care este perioada de timp pe care ați avut-o în vedere pentru aceste date? Pentru că dacă ați fi ales perioada de timp în mod corespunzător, rezultatul ar fi fost unul favorabil. În al treilea rând, uh, referitor la parteneriatele public-privat. Investitorii privați uh, obțin un randament din investiții, iar statele membre au deja un anumit nivel de datorie. Deci nu cred că costurile trebuie să fie mai mari decât ar trebui. Cum se poate justifica acest lucru? Aceste contribuții din partea statelor membre sunt menite să garanteze investiții private. Deci care sunt argumentele politice? Comisia, vă rog. Thank you. On, on the sweep... Vă mulțumesc. Referitor la cele trei uh, puncte ale întrebării dumneavoastră. În propunere am uh, spus clar că nu vizăm anumite țări. Aveți dreptate că multiplicatorul este diferit de la o țară la alta. Însă am vrut foarte mult să evităm o alocare geografică automată, dintr-un singur motiv – Așa cum spuneți și dumneavoastră, aceasta este o inițiativă menită să atragă lichiditățile private de pe piață în investiții productive. Dacă ar exista o alocare geografică automată, atunci întotdeauna ar exista temeri că proiectele care au fost selectate nu sunt viabile din punct de vedere economic, ci au fost uh, selectate pentru că trebuia selectată, uh, selectat un anumit număr de proiecte într-o țară sau într-o anumită zonă. Acum, uh, referitor la obligațiunile garantate de BCE. Bineînțeles, BEI ar emite obligațiuni. Nu știu dacă ar fi legal uh, ca acestea să fie garantate de BCE. Oricum, perioada pentru multiplicare este foarte importantă. Dacă este de 6 luni, 3 ani, 6 ani sau 10 ani, bineînțeles că uh, datele pot fi diferite legate de efectul de multiplicare al anumitor sume de bani folosite pentru investiții. Acest efect de multiplicare de 15 s-a bazat pe două elemente. În primul rând, nu a fost vorba despre instrumentele avute în vedere, ci despre ceea ce s-a întâmplat în trecut, în experiența BEI, cu finanțarea diferitelor uh, proiecte. Și ne-am bazat și pe experiența noastră în finanțarea din diferite instrumente europene. În calcularea acestui efect de multiplicare de 15 ne-am bazat pe proiecțiile legate de ce ar putea fi realizat cu EFSI. Întrebare din public, care este perioada? Comisia, noi ne-am uitat la un orizont de timp de 3 ani pentru EFSI. Noi uh, am cerut investiții suplimentare de 315 miliarde în 3 ani și când am calculat această cifră de 15 ori, am vrut să vedem cum poate fi realizată această sumă în 3 ani. Referitor la uh, pactul de stabilitate și, cre- și creștere. Nu sunt uh, sigur că am, uh, am înțeles întrebarea dumneavoastră, așa că dacă răspund greșit, uh, vă rog să-mi semnalați. St- contribuțiile statelor membre în baza pactului de stabilitate și creștere vor fi evaluate în funcție de domeniile în care decid să investească statele membre. În propunerea Comisiei, încurajăm activ uh, statele membre să contribuie la nivel de EFSI. Acestea sunt clar investiții în interesul european, tocmai pentru că nu avem alocări geografice. Așadar, uh, se califică pentru acel tratament în baza SGP. Noi, în comunicarea emisă pe 20 ianuarie, am, pro am propus să nu se aloce un tratament special pentru contribuțiile statelor membre, tocmai din același motiv, și anume că nu am căutat o regulă de aur în tratamentul uh, conferit investițiilor în baza Pactului de Stabilitate și Creștere. Trebuie să se concilieze investițiile productive cu uh, aspectele fiscale. Mulțumesc foarte mult. Așa cum vă spuneam, avem o listă de vorbitori destul de mare. O listă cu raportori și raportori din umbră. Domnul Ebhardt, am trei întrebări. În primul rând, comisarul Katainen spunea că granturile sunt uh, bani aruncați și vorbeați despre uh, acel efect de multiplicare de 15. Cum conciliați această situație cu acea afirmație? și de asemenea și cu ceea ce se stabilește prin programul Orizontul 2020. Asta înseamnă că previziunile uh, pentru Orizontul 2020 nu sunt corecte sau declarațiile nu au fost uh, cele mai bune, în sensul că nu există un efect de multiplicare pentru granturi. A doua întrebare. Spuneați că nu ar trebui să existe platforme regionale, dar cum se uh, potrivește asta cu uh, proiectul de specificații uh, pentru acordul EFSI? Poate că există contribuții din partea terților care ar putea să, să fie finanțate. Este exact opusul a ceea ce ați spus înainte. Nu încerc să fac o judecată de valoare. Pe hârtie scrie ceva, dar se pare că este negociat altceva. A treia întrebare. Care este poziția dumneavoastră cu privire la următorul uh, aspect, și anume că nu putem uh, schimba CFM-ul din motive financiare? dar am putea lua banii dintr-o parte și am putea să-i folosim pentru un alt plan. De ce nu facem un fel de front loading și apoi să facem o evaluare la jumătate de termen pentru CFM, să vedem dacă mai sunt bani disponibili în alte sectoare? Uh, Uh, orizontul, uh, programul Orizont nu este finanțat acum din banii alocați specific pentru el, ci din banii rămași în altă parte. Deci putem să facem un fel de front-loading, de alocare în avans și după aceea să facem o realocare după o evaluare la jumătate de termen. O altă întrebare. Vorbeați despre capitalul privat. Ce se întâmplă dacă uh, băncile naționale spun uh, că nu pot finanța proiectele. Și dacă banii se vor folosi doar pentru asigurarea riscurilor și se poate garanta din buget numai suma de 8 miliarde nemai ținând cont de suma suplimentară de 8 miliarde garantată prin buget. Cred că este o contradicție. Vorbeați despre un instrument de garanție. Nu spun că este greșit, dar uh, vorbeați despre 50 de miliarde capital privat. Comisia, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Referitor la granturi, previziunile și mă întrebați dacă previziunile sunt sau nu corecte. În uh, răspunsurile de ieri am făcut o declarație care este exact poziția Comisiei. Nu înseamnă că granturile au um, un randament zero, ci doar unul foarte mic. Efectul de multiplicare pentru granturi este mult mai mic decât în cazul instrumentelor financiare. Referitor la platformele regionale, Vorbitorul intervine. Aveam o întrebare foarte specifică. În proiectul de buget pentru Orizont 2020, Comisia spunea că efectul de multiplicare este de 13. Deci declarația că efectul de pârghie este de 13 a fost corectă sau nu? Aceasta era întrebarea mea. Comisia, vă rog. Mulțumesc. Îmi cer scuze pentru această confuzie. Acel efect de multiplicare de 13 ori are legătură cu uh, instrumentele financiare plus granturile din Orizont 2020. Deci dacă le combinăm, ajungem la această cifră. Îmi cer scuze dacă s-a creat confuzie în propunerea noastră referitoare la buget. Referitor la platformele regionale și alocările regionale, îmi cer scuze că nu am fost clar în declarațiile mele. Am spus clar că nu există alocări regionale din EFSI. Asta nu înseamnă că, plat- că nu se pot crea platforme regionale, spunem doar că nu vor exista alocări pentru anumite regiuni, pentru anumite sectoare din EFSI la nivel uh, superior. State membre, companii private, oricine dorește poate să creeze platforme și să depună proiecte pentru finanțare în EFSI. Și dacă Comisia de Investiții hotărăște că uh, investiția din EFSI merită, atunci acel element regional poate fi avut în vedere. Dar nu uh, nu, nu la nivelul de vârf va exista această alocare regională. O să sar peste a treia întrebare deocamdată și mă concentrez pe acea garanție de 16 miliarde. Mi-e teamă că a existat o confuzie din partea noastră. Este vorba de 100% din garanția de 16 miliarde care este relevantă. Suma de 8 miliarde este pusă deoparte pentru scopuri bugetare europene, să protejeze bugetul împotriva diferitelor derapaje. Acum, pentru BEI și pentru investițiile care vor avea loc, garanția de 16 miliarde oferită de UE este relevantă. Acum, dacă putem să facem o alocare în avans front uh, loading. În contextul revizuirii CFM, intervine vorbitorul. Există totuși o dimensiune uh, practică legată de fezabilitatea acestei propuneri. Există o nevoie urgentă de a crea locuri de muncă și creștere și avem nevoie de hotărâre din partea instituțiilor europene pentru a satisface aceste priorități și pentru a obține rezultate. Este nevoie de um, Uh, implicarea tuturor instituțiilor și este important ca acest acord, până la mijlocul lui 2015, să ofere un cadru stabil atât pentru planul de investiții, cât și pentru celelalte programe uh, prevăzute de CFM. Dacă condiționăm uh, practicabilitatea de o revizuire a CFM, atunci am uh, lăsat ușa deschisă unor probleme pe care nu le vom putea rezolva în conformitate cu prioritățile inițiale ale CFM și ale planului de investiții. Keine Antwort auf meine Frage. Die Frage. Dar acesta nu este un răspuns la întrebarea mea. Cred că eu am fost destul de generos uh, cu timpul dumneavoastră de vorbire. Mai am încă 8 colegi pe listă. Următorul vorbitor, domnul Cehovski din partea Comisiei de Bugete. Și dau președinția domnului Galtieri. Galtieri. Mulțumesc, doamne președinte. Am uh, lucrat în domeniul cercetării și inovării foarte multă vreme și am o întrebare logică. De ce credeți că dacă Uniunea Europeană dă o garanție, de 10%, asta va motiva investitorii privați și capitalul privat să suplimenteze această sumă. Am uh, citit propunerea dumneavoastră și spuneți că veți finanța proiectele uh, de cercetare și inovare. Eu sunt din Europa Centrală și noi avem probleme cu absorpția fondurilor din politica de coeziune. Deci de ce credeți că ar trebui să finanțăm un astfel de proiect uh, care să aibă o valoare adăugată și spuneți că vor fi proiecte în domeniul infrastructurii, uh, tehnologie, transportul și așa mai departe. Credeți că astfel de proiecte vor aduce și investițiile promise și că ele vor atrage și capital uh, de risc? Comisia. Deci cele două întrebări. De ce credem că această garanție de 10% va motiva sectorul privat? garanția de la Uniunea Europeană e dată de Banca Europeană de Investiții. Trebuie să spunem foarte clar, noi nu garantăm sectorul privat, noi garantăm Banca Europeană de Investiții și pe baza acestei garanții, BEI-ul va, va face rost de acești bani, va aduna acești bani pentru proiecte. Această sumă e mai mare de depinde de diferite tipuri de proiecte, dar cum s-a văzut într-unul dintre considerente, o să fie cam 60 de miliarde. Aceste 60 de miliarde vor fi investite apoi de BEI pentru a cataliza uh, cele 250 de miliarde care sunt acolo. Deci e mai mult de 10%, aș spune, și în al doilea rând, elementul cheie aici este adiționalitatea. Concentrarea pe proiecte care nu pot fi realizate de sectorul privat din cauza uh, riscurilor pe care uh, sectorul privat nu vrea să și le asume. Și anume, riscul pe termen lung. Uneori, sectorul privat nu vrea să investească pe ceva timp de do- în ceva timp de pe 20 sau 30 de ani. Deci nu e problema că proiectul nu e bun, ci că un risc de 30 de ani e un foarte mare și nu și-l pot uh, asuma mai ales în anumite proiecte despre care vorbim, nu e un lucru pe care îl pot accepta ușor și acest uh, risc permite proiectelor să decoleze și să catalizeze investițiile private. În al doilea rând, una din uh, părțile cele mai clare este că ce încercăm să facem în domeniul cercetării este să catalizăm uh, banii privați. Așa cum ați subliniat unii dintre dumneavoastră, asta va însemna că unele domenii care sunt în mod tradițional finanțate prin granturi, ori vor trebui să aibă o perioadă de tranziție, sau nu, din cauza <clears throat> naturii specifice. <clears throat> Unele uh, domenii au avut dificultăți în a absorbi unele fonduri regionale existente. Dar de ce Europa rămâne în urmă în cercetare și inovare este motivul pentru care rămâne în urmă este că uh, nu se catalizează suficient fondurile și fondul acesta de investit tocmai asta face. Catalizează într-un mod pe care nu îl, în care nu-l fac fondurile de politici regionale, dar nu înlocuiește nu trebuie să înlocuiască și nu asta intenția să înlocuiască fondurile regionale și politica regională, ci va avea un efect de catalizator și va fi va completa uh, lucrurile. Mulțumesc. Mulțumesc, are cuvântul domnul Kermel de la Comisia de Buget. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să întreb, să pun câteva întrebări care mie mi se par foarte importante. Vorbim despre finanțare. O finanțare care va, efecta, va avea efect atât de notabil, aparent. Vreau să mă refer la durata acestei finanțări. Presupunem că vor fi anumite pierderi. Deci întrebarea mea este când se vor stabili acele pierderi? Cine le va determina? cine le va recunoaște și nu există o temere că am putea sfârși cu mijloace garantate de stat, dar limitate? Ci vor fi mijloace care nu vor mai fi garantate de deci cineva, ar putea să spună, bine, acum foarte repede trebuie să ne stabilim uh, pierderile, pentru că altfel nu o să primim garanții de plată. Și următoarea mea întrebare este ce facem cu băncile care participă? Cum își vor calcula profiturile și pierderile? Nu vor rămâne profiturile în mâinile investitorilor și mm, până la urmă ne vom trezi că mm, până tot contribuabilii vor plăti pierderile, ca în bailout-ul băncilor din Grecia? Și dacă vorbim numai despre 16 miliarde, numai despre 16 miliarde în bugetul european, între ghilimele, ar trebui să avem un pic uh, grijă uh, când vorbim despre această, această sumă totală care trebuie să fie în buget. Ce se va întâmpla cu ea? Nu ar trebui să fim mai atenți? Mulțumesc. Începește durata finanțării. E foarte important de, din partea noastră să spunem clar că ce a propus Comisia este 315 miliarde investiții în 3 ani. Dar asta nu înseamnă că la sfârșitul perioadei de 3 ani garanția dispare. Garanția ar fi pentru durata proiectului, indiferent care e aceasta. Dacă e un proiect pe termen scurt, de 4 sau 5 ani, sau 6 ani, asta, atâta va avea garanția. Dacă va fi pe 30 de ani, se va garanta pe 30 de ani. Odată fiind spus acesta, nu va fi un stimulant să se finanțeze mai întâi pierderile prin front-loading, pentru că garanția va exista pe toată durata proiectului. Asta e foarte important să, ca să atragem sectorul privat și în plus, pentru că există acest risc pe termen lung că sectorul public, eh, privat să, se, eh, să nu acționeze dacă retragem această garanție. Începește pierderile și profiturile. Cum le vor recunoaște băncile? Cred că, din partea noastră, întrebarea nu se referă atât de mult la bănci cât la proiecte. Băncile vor avea un profit atunci când proiectul va înregistra un profit și ele vor avea pierdere atunci când proiectul va recunoaște o pierdere. Acestea sunt uh, elemente standard în ce privește stabilirea profitelor și pierderilor. Și nu cred că e o discuție atât de mare în ce privește proiectul sau promotorul, în special dacă ne gândim la controlele care vor fi stabilite și monitorizarea din partea B asupra uh, proiectelor începește profiturile și pierderile. Începește băncile. Băncile ori pot investi în bonduri, în obligațiuni uh, BI, pentru că BEI, pentru a finanța acest proiect, va trebui să emită, așa cum spuneam, cam șai, aproximativ 60 de miliarde de euro de bonduri, deci băncile pot participa cumpărând aceste obligațiuni, aceste bonduri, deci, indiferent dacă e o pierdere pe un proiect sau nu, băncile nu vor fi lovite pentru că vor fi protejate practic de bei, sau băncile sau alți participanți privați pot intra într-un proiect anume, pot să, să se implice. Sunt sigur că mulți dintre noastre ați avut uh, experiență uh, cu CRR și CRD în ultimii ani și știți precis că aceste elemente, cum ar fi limita de expunere și mai departe, există, tocmai pentru a evita situații în care banii publici sunt folosiți să salveze bănci. Mulțumesc. Mulțumesc, dau acum cuvântul domnului Vali Nu, doamna Ayala Sander mai întâi, mă scuzați. Mulțumesc, doamnă președinte. Câteva comentarii. Mai întâi, către comisie. Presupun că înainte de a ajunge la această decizie de a elimina programe care fuseseră adoptate și concepute și adoptate, v-ați gândit la un scenariu prin care veți obține aceste sume din alte părți ale bugetului, rezerve, măsuri de flexibilitate și mai departe. Deci dacă ați făcut aceste calcule, vă rog să ne dați aceste cifre. Și apoi, eu sunt de la Comisia de Transporturi ce vă face să credeți, așa cum am spus câteva minute mai înainte, că vor fi proiecte mai bune și mai profitabile decât avem uh, în, uh, în momentul de față? Deci cum credeți că la fund vor fi mai, uh, mai bune proiectele? Să nu uităm, de exemplu, că în Europa 50 dintre autostrăzi au uh, taxe. Așadar, tocmai ne-ați spus ce, ce soluții puteți oferi pentru țări care au deficit și cum vă asigurați că nu vor fi implicate doar țările care au surplusuri bugetare? Începește investițiile publice și private? There were a number of questions there and I will answer. fost o serie de întrebări, voi răspunde la acestea și după aceea voi uh, lăsa colegii să vă ofere detalii mai multe decât uh, aș ști eu. De ce credem că în fondul acesta vor fi proiecte mai uh, profitabile? Cred că din partea noastră că nu e problema că dacă sunt profitabile sau nu. În țări sunt proiecte foarte profitabile, nu negăm asta. Ce căutăm noi sunt proiecte pe care, pe care sectorul privat le recunoaște drept profitabile, ca potențial profitabile, dar nu vrea să-și asume riscurile. Și din acest punct de vedere înțelegem că sunt proiecte care nu pot uh, decola decât cu granturi și alte proiecte pot fi finanțate complet. Și asta încercăm noi să țintim prin intermediul fondului. Să permitem sectorului privat să se implice în aceste proiecte, dar să le pornim, să le facem să decoleze cu ajutorul uh, fondului. În ce privește stimulentele pentru țările aflate în deficit mai degrabă decât cele care au surplusuri bugetare? Cred că sunt multe stimulente pentru investiții publice. Investițiile publice nu ar trebui să se producă numai prin intermediul fondului și nici nu ar trebui să încurajăm chestia asta. Multe țări au, și-au exprimat în mass media dorința de a participa în acest fond la nivelul unor platforme de țară regionale specifice. Asta însă depinde evident, de, asta e motivat de faptul că ar vrea ca banii să curgă în țările lor și cel puțin asta e intenția lor uh, exprimată în presă și sunt stimulente să investești în propria ta țară și stimulente pentru economie. Costurile de personal ale fondului, până înainte să trec mai departe. Conform uh, regulamentului uh, BEI și protocolul de tratat de funcționare a Uniunii Europene, uh, trebuie băncii să se plătească costurile de funcționare. Deci asta înseamnă costurile adiționale asociate cu fondul vor fi introduse în proiecte. De asta e important uh, ca să se facă cât mai multe proiecte ca să se împartă costurile la cât mai multe. Deci nu vor fi costuri de personal la BEI care să fie suportate din bugetul european. Mulțumesc. Cred că am mai rămas o întrebare în legătură cu scenariul de finanțare. Să încheiem și după aceea puteți să vă întorceți. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea se referea la scenariul de finanțare pe care l-a stabilit Comisia și la alternativele pe care le-a examinat. E clar că v-ați gândit cu mare grijă la această chestiune. Ipoteza de bază și punctul de pornire a fost că aceste lucruri trebuie făcute fără deschiderea cadrului financiar fără revizuirea cadrului financiar, pentru că altfel nu ar fi compatibil cu obiectivul de a fi aprobat rapid fondul. Deci odată ce închideți eh, calea aceasta a revizuirii ca eh, perspective financiare, eh, nu prea mai aveți foarte multe opțiuni. Ce vă mai rămâne ca să asigurați finanțarea fondului este o mutare a programelor în capitolul A marjele nealocate din eh, capitolul A, 1A și utilizarea marjei globale pentru angajamente și pentru plăți. Cam asta e. Astea sunt constrângerile sub care trebuie să lucrăm și dacă vă uitați la posibilitățile de mutare în cadrul eh, capitolului 1A, atunci trebuie să ne uităm la programe care pot face o contribuție mare, pentru că vorbim de 8 miliarde, n-are rost să masacrăm programe care n-ar putea contribui decât cu câteva zeci de milioane. Și evident ne-am uitat și la programe care ar putea transfera fonduri din zone de politici cu obiective similare sau chiar cu aceleași obiective. Și așa am ajuns la Horizon 2020 și SEF. Ne-am uitat și la Cosme ca să fim complet transparenți, dar Cosme are deja cam 60% din alocări rezervate pentru instrumentele financiare. Deci să le luăm mai mult, respectând principiul adiționalității, să luăm și mai mult de la COSME pentru, din instrumentele financiare n-ar fi fost o opțiune realistă. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă rog. Doamna Alessander. Dacă îmi dați voie să subliniez, nu ați răspuns la întrebarea mea legată de neutilizarea banilor de la buget sau banii din mecanismul de flexibilitate. Deci există o margine, o marjă acolo care nu are nicio legătură cu bugetul, ci sunt niște fonduri pe care le tot recuperăm în fiecare an. Până acum recuperarea a fost foarte proastă a, un exemplu fiind fondul de ajustare la globalizare. Deci nu vorbim despre asta, vorbim despre fondurile neutilizate în fiecare an. Deci în loc să le reîntoarcem unde știți dumneavoastră, ar fi fezabil poate să le utilizăm. Sunt o grămadă de proiecte minunate pe lista de așteptare și aș vrut ca Comisia să-mi dea un exemplu de proiecte care nu sunt autostrăzi, dar care sunt la fel de profitabile pe cât consideră Comisia. Comisia, vă rog. Ceea ce privește fondurile neutilizate, răspunsul este da și nu. Nu, pentru că nu putem uh, demara de la început o inițiativă atât de mare cu uh, obiective prioritare atât de importante, cu certitudinea că vom avea uh, fonduri neutilizate pe care le putem recicla de-a lungul anilor. Trebuie să facem o propunere în care, din prima zi, să avem o siguranță a finanțării pro, uh, propunerii. Așa cum a spus și uh, colegul meu, există câteva instrumente care fac parte din imaginea de ansamblu și care sunt destinate să recicleze fonduri neutilizate în, din anii anteriori în anii care urmează din CFM. Deja prevăzusem acest gen de flexibilitate în cadrul financiar multianual și uh, o să apelăm și la ele pentru finanțarea acestui plan. Mulțumesc acum domnul Vali. Grazie Presidente, vorrei porre due domande molto semplici, dirette. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am două întrebări directe, dar esențiale. Un punct uh, esențial va fi alegerea membrilor uh, comitetului de conducere care va alege proiectele. Cum puteți garanta experiența și independența acestor oameni ca să garantăm investiții în proiecte care să aibă o valoare adăugată din punct de vedere social, economic și de mediu și care nu sunt doar împinse de lobbyiști. Un alt punct important este reprezentat de resursele de 75 de miliarde pentru IMM-uri. Se va acorda prioritate și firmelor de tip startup care au proiecte inovatoare? Există un profil de mare risc serviciilor întotdeauna le este mai greu să acceseze finanțare pentru proiectele lor, dar ei, ele sunt cele care creează uh, locuri de muncă și dezvoltare. Aveți mecanisme prin care să vă asigurați că fondurile ajung și la aceste firme de tip startup? Comisia. Mulțumesc. Două puncte foarte importante. Alegerea uh, membrilor comisiei, cum ați spus, este esențială pentru a evita tocmai situațiile de care vorbeați. Din acest punct de vedere, propunerea a subliniat că ele vor, ei vor fi numiți de Comitetul de Conducere, dar după aceea Comisiei a fost clar că existau îngrijorări legate de aceste aspecte și suntem dispuși să lucrăm cu colegiuitorii pentru a ne asigura că uh, ne satisface pe deplin independența acestei uh, comisii, pentru că de asta ține întreaga propunere a comisiei. În ceea ce privește IMM-urile și firmele de tip startup, în primul rând există acele 75 de miliarde care sunt puse deoparte pentru IMM-uri. Și apoi mai avem fondurile rămase, care sunt nealocate și atunci uh, pot uh, apela la ele atât IMM-urile cât și firmele mari. Și ne concentrăm foarte tare pe adiționalitate. În fereastra IMM-urilor vom avea mai multe instrumente, unele ținând de capital, altele ținând de datorii. După cum știți, firmele de tip startup au nevoie de un tip diferit de finanțare. Deci, din punctul nostru de vedere, este esențial să vizăm tocmai aceste IMM-uri specifice despre care vorbiți, cele care sunt inovatoare, astfel încât să ne asigurăm că avem o plus valoare față de operațiunile deja existente. Thank you. Now, next speaker. Mulțumesc. Următorul vorbitor, Maragal, din partea Comisiei Bugete. Mulțumesc, domnule președinte. Condițiile de care avem nevoie, care trebuie să fie atașate celor trei domenii acoperite de EFSI. Presupun că suntem de acord că avem nevoie de un, regul, de un set strict de reguli cât se poate de riguroase ca să nu lasă loc de interpretare Comisia este de acord a su realización. Segundo, podemos coincidir en el criterio de que para la că uh, statele membre pot asigura servicii uh, din cele finanțate prin uh, proiect. În al doilea rând, ne putem pune de acord că nu ar trebui să existe un aspect regional în aceste uh, proiecte. Știu că există un sistem de gestionare intern al EFSI care să se asigure că se rezolvă discrepanțele regionale. Și în al treilea rând, atunci când stabilim criteriile pentru proiecte, am putea fi de acord ca beneficiile sociale evaluate de experți independenți ar trebui să aibă prevalență astfel încât impactul social și economic asupra regiunii să fie mai mare? I must apologize because I did not quite understand the first question. Uh, Îmi cer scuze, n-am înțeles foarte bine prima întrebare, o să răspund la celelalte două. Uh, și apoi poate o repetați pe prima. On the internal mechanism. În ceea ce privește mecanismul intern. Da. Există două căi de a evita, în primul rând, ceea ce considerăm noi a fi risc excesiv într-o anumită țară. Întotdeauna, uh, în gestionarea riscului, încerci să-ți diversifici portofoliul de investiții în diverse sectoare și domenii deci e foarte clar pentru noi că investițiile trebuie să se facă nu într-o singură țară, nu într-o singură regiune, nu într-un singur sector, ci în toată Uniunea Europeană și în toate sectoarele care au fost identificate pentru a rezolva problemele. Ați vorbit despre dezechilibre și discrepanțe între regiuni. EFSI se concentrează pe adiționalitate sunt convins că voi repeta acest lucru de mai multe ori, pentru că asta este în centrul uh, propunerii noastre. Asta este cheia EFSI. Asta nu înseamnă că EFSI ar trebui să vizeze doar proiecte în țări care au fost uh, cel mai puternic lovite de criză, ci ar trebui să vizeze proiecte care nu pot fi realizate deja de sectorul privat. Dacă proiectul se poate realiza cu ajutorul sectorului privat sau cu orice alt mijloc, atunci n-ar trebui să se califice pentru EFSI. Și asta duce EFSI în anumite domenii care ajută la rezolvarea dezechilibrelor existente. În ceea ce privește dezvoltarea socială, folosesc același argument al adiționalității dar mult și la ceea ce am propus noi. FC se adresează tocmai proiectelor care vizează aceste elemente sociale, deci este un element cheie din punctul nostru de vedere. Cu permisiunea domnului președinte, poate ați putea repeta prima întrebare. Sí, no, la primera pregunta era muy clara en el sentido de si en, en el... Da, prima întrebare era atunci când selectați proiectele. Ar trebui să adăugați și următoarea condiție. Trebuie să evităm folosirea activelor publice din statele membre ca garanție pentru aceste proiecte. sau venituri din serviciile publice care să fie folosite în acest scop. Thank you from our side. Mulțumesc. EFSI poate să meargă mai departe doar dacă un uh, promotor vine cu un proiect specific. Dacă se folosesc active publice sau venituri publice, asta e doar din cauza că statul membru, administrația din statul respectiv, a încercat să facă exact acest lucru. EFSI nu va încerca în niciun fel să conducă privatizarea în Europa. Nu ăsta este scopul. Și EFSI există pentru proiecte, pentru promotorii de proiecte, indiferent cine ar fi ei, state, membre sau actori interesați. EFSI nu va avea inițiative de privatizare. Thank you. Uh, next speaker. Mulțumesc. Următorul vorbitor, Niriada, din partea Comisiei Bugete. Uh, Mulțumesc. Am câteva întrebări și clarificări, de fapt, în ceea ce privește fondurile structurale și relația acestora cu EFSI. Cred că îngrijorarea mea este că fondurile structurale sunt folosite pentru proiecte de interes public și dacă statele membre vor utiliza aceste fonduri structurale ca mod de a atrage investitori privați pentru a accesa EFSI, există un mecanism care să reglementeze cum vor funcționa lucrurile, pentru că, evident, anumite fonduri structurale au fost puse deoparte pentru interese publice și uh, Uh, mă tem că vor fi folosite drept stimulent pentru accesarea EFSI. Și vreau să știu dacă cumva statele membre vor, uh, își vor reduce contribuția la bugetul european tocmai datorită contribuției la EFSI. Și a doua întrebare este de fapt tot o observație întrebare. Uh, Credeți că ar fi prudent să avem uh, măsuri legislative care să protejeze contribuabilul împotriva anumitor situații de genul uh, contribuabilii care trebuie să plătească pentru uh, bunuri care, sau servicii care ar trebui să fie deținute de stat, precum apa potabilă, spre exemplu. Thank you. On the question of structural funds. Mulțumesc. În ceea ce privește fondurile structurale. Pot să fiu sincer și direct și să spun asta a fost partea din propunere pe care o regret cel mai mult, pentru că a creat cele mai multe confuzii și în realitate a fost creată tocmai să risipească aceste confuzii. Exista o prevedere care vorbea despre uh, legătura între fondurile structurale și EFSI. Ceea ce este foarte clar din punctul nostru de vedere și uh, putem lucra cu dumneavoastră pe marginea textului, este că fondurile structurale nu trebuie să fie schimbate în niciun fel de EFSI. Nu există nicio schimbare legată de fondurile care ajung acolo, nici de vreo schimbare la nivelul criteriilor de eligibilitate. Acestea sunt puse deoparte pentru proiecte de interes public, deci pot fi folosite doar în acest context. Nu încercăm să spunem, haide să realocăm fondurile structurale care au fost uh, desemnate pentru asta, pentru alte proiecte care n-ar fi în interesul public. În termeni practici, ceea ce am prevedea noi și nu o să spun exclusiv, dar în general, ar fi să existe proiecte care nu pot fi finanțate de fondurile structurale astăzi, deși sunt în interes public, din cauza anumitor elemente. EFSI se concentrează pe adiționalitate, deci dacă un fond uh, ar, uh, n-ar putea fi, dacă un uh, proiect n-ar putea fi finanțat decât prin fonduri structurale, nu s-ar califica pentru EFSI. Dar este foarte clar că aceste proiecte trebuie să îndeplinească ambele criterii de eligibilitate, atât cele pentru fondurile structurale, cât și cele pentru EFSI. The safeguarding the taxpayer for item Apoi, protejarea consumatorului, a contribuabilului, care să nu plătească anumite servicii. Dificultatea pe care o avem este că situația contribuabililor se schimbă de la stat la stat. Avem uh, state membre în care uh, majoritatea serviciilor de interes public sunt deținute public și în alte state membre sunt uh, Uh, în proprietate privată și am fost foarte precauți încercând să facem această distinție. Niciun proiect nu poate să demareze dacă nu este promovat. Deci nu putem să forțăm vreun element din sectorul public în sectorul privat. Mulțumesc. Mulțumesc. Alesia Mosca. Mulțumesc, vreau să insist asupra unui punct care a fost deja ridicat de mai multe ori, dar care rămâne un motiv de îngrijorare. Și anume dacă există un risc de a crea uh, divergențe suplimentare și dezechilibre suplimentare între țări care se confruntă cu uh, un nivel mai ridicat sau mai scăzut de dificultăți. Vreau să știu dacă Comisia a considerat că este de dorit să extindă uh, partea corectivă. Ați spus că nu dar vreau să știu dacă se folosesc alte mecanisme pentru a asigura nivelul adecvat de protecție. On the first question, on the risk. La prima întrebare legată de riscul de dezechilibre. În primul rând, iarăși repet, adiționalitatea, dar unul din elementele cheie ale propunerii Comisiei este acest centru de investiții în propunere, Comisia a lucrat cu BEI pentru a veni cu un singur punct de intrare pentru asistența tehnică în Europa. Suntem conștienți că există niveluri diferite de dezvoltare a piețelor financiare în Europa și este foarte clar că promovatorii de proiecte uh, în anumite țări vor avea nevoie de asistență tocmai pentru a intra în această sferă a instrumentelor financiare. Și tocmai de aceea vom avea asistență tehnică necesară pentru uh, acești promovatori de proiecte. Și astfel nu ne îngrijorează crearea de dezechilibre suplimentare, ci din potrivă. Uh, scopul este întotdeauna de a diminua aceste dezechilibre între țări. În ceea ce privește sistemul de preferințe generalizate, îmi dau seama că este un subiect important pentru mulți dintre dumneavoastră. Din punctul nostru de vedere, nu am propus să modificăm regulamentul, ci am propus să-l interpretăm într-un mod mai prietenos. Există, bineînțeles, limite, având în vedere că respectăm textul. Și din punctul ăsta de vedere suntem încrezători că a, vom permite investițiile necesare atunci când este uh, prudent, dar în combinație cu munca pe care o facem cu platformele de investiții, avem încredere că există stimulantele necesare pentru ca statele membre care doresc să crească nivelul de investiții uh, al statelor membre fără să încalce regulile stabilite inițial legată de alocarea geografică și fără să schimbe sistemul de preferințe generalizate. Mulțumesc. Now, Mr. Luke. Mulțumesc, domnul Luke, acum. Ich möchte eigentlich zunächst einmal fragen, ob nicht die... Äh, În primul rând, aș vrea să întreb dacă contribuțiile Uniunii Europene la BEI și la garanțiile aferente sunt subvenții care se încadrează la articolul 107 uh, din Tratatul Uniunii Europene. 315 miliarde de euro investiții. Aceasta este o sumă importantă și reprezintă un interes european general. Mi se pare îndoielnic acest lucru, mai ales când vine vorba despre subvenționarea sau sprijinirea IMM-urilor. Cum este reconciliat acest tip de sprijin cu neutralitatea din punctul de vedere al concurenței? I think you are referring... Mulțumesc foarte mult. Cred că vă referați la articolul 125. 107. 107. Thank you. I'd... Uh, state aid is obviously uh, a key issue. Ajutorul de stat uh, este o chestiune importantă. Sunt sigur că ați luat notă de considerentul care se referă la necesitatea asigurării consecvenței sau uniformității ajutorului de stat. Trebuie să stabilim un echilibru delicat între necesitatea de a ne asigura că banii uh, statelor uh, din contribuțiile europene nu sunt risipiți, nu sunt irosiți sau nu sunt cheltuiți exagerat pentru proiecte și, pe de altă parte, avem necesitatea de a ne asigura că nu excludem de facto un număr mare de proiecte care se încadrează în controlul ajutorului de stat. În acest sens, propunerea Comisiei a spus clar că vom încerca să asigurăm această uniformitate în ceea ce privește ajutorul de stat. Nu este vorba despre conformitate în materie de ajutoare de stat. Vreau doar să vă explic cum vedem noi acest lucru în practică. Comisia va veni cu o comunicare care se referă la ajutorul de stat aplicabil în cazul EFSI. Va fi, va fi vorba de principii la nivel înalt trasate de comisie referitoare la evaluarea banilor cheltuiți cu sprijin din EFSI. Acestea sunt principii precum um, neacordarea de supracompensații, neduplicarea proiectelor existente și așa mai departe. Însă este o sumă limitată păstrată la nivelul acestor principii de nivel înalt. Din punct de vedere practic, sunt principii care trebuie respectate în toate cazurile, peste tot. Dacă se construiește un aeroport la 10 metri de un alt aeroport, uh, nu sunt sigur că atingem uh, obiectivul EFSI de creștere sustenabilă. Aș mai vrea să subliniez un lucru și anume ce permite această evaluare a uniformității în practică. În, la nivel național se face un test de conformitate a proiectelor cu reglementările referitoare la ajutorul de stat. Și un an este perioada medie de evaluare. Deoarece această evaluare se face la nivelul cel mai înalt, orice cofinanțare națională sau orice finanțare um, alocată pe lângă EFSI se va face în mod accelerat. Iar Comisia uh, va verifica doar lipsa oricărei supracompensații. Este foarte important acest lucru, pentru că în practică se reduce timpul de aprobare um, în cazul ajutorilor de stat de la un an la doar câteva luni și astfel proiectele sunt aprobate mai rapid decât dacă s-ar fi întâmplat, um, dacă s-ar fi făcut această evaluare la nivel înalt uh, cu privire la ajutorile de stat. Mulțumesc. Doamna Capel acum. Danke, Herr Vorsitzender. Erlauben Sie, dass ich auch noch mal nachfrage in Bezug auf die Mittel auf. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să mai pun o întrebare legată de fondul de garantare și de mijloacele aferente. Am auzit uh, opinia Comisiei care spunea că nu vrea să folosească fondurile structurale rămase neutilizate și vorbea și despre mecanismul conectarea Europei și Orizont 2020. Colegul Erbhard vorbea despre factorul de multiplicare pentru Orizont 2020, care era de 13. În EFSI avem un factor de 15 ori. Acesta este un factor mediu, ar putea fi mai mic decât atât adesea este mai mic decât 15. Așadar, întrebarea este, n-ar fi mai bine să avem un uh, factor de multiplicare solid de 13 în loc să avem unul uh, fragil de 15? A doua întrebare se referă la proiecte care au componente sociale. Acestea au adesea un risc mai ridicat și am discutat deja acest lucru. De aceea există și fondul de garantare. Însă investitorii privați ar trebui să ofere acest factor de multiplicare de 15, iar investitorii privați trebuie să obțină și un uh, profit, o rentabilitate. Există niște mm, niveluri de rentabilitate pentru investițiile private sau există niște clastere pentru investitorii privați în ceea ce privește rentabilitatea investițiilor. Și revin acum uh, la ceva ce menționa și raportorul. Uh, dacă se implementează proiecte majore, de exemplu proiecte de transport, plănuiți uh, măsuri uh, de aprobare accelerată și, în al doilea rând, există o coordonare cu autoritățile naționale responsabile în cazul Austriei, de exemplu, ce se întâmplă dacă nu sunt disponibile fonduri în programul Orizont 2020. Poate că ar trebui să existe un fel de coordonare cu planul de investiții. Întrebarea mea concretă este dacă ați luat măsuri în prealabil pentru a acoperi astfel de situații. Comisia, vă rog. Thank you, and I'd like to start with... Mulțumesc. Dați-mi voie să încep cu un punct foarte important pe care l-ați menționat, și anume acel factor de 15 ori. Dar să știți că nu este un factor fragil. Am spus în mod deliberat că nu toate proiectele vor trebui să atingă acest nivel de 15 ori factor de multiplicare. Nu pentru că nu credem că nu poate fi atins, dar dacă acel obiectiv de 15 miliarde nu este atins, nu înseamnă că ținta este una mm, care se clatină, ci aceasta este ținta pe care o stabilim pentru FC împreună cu BEI. Unor bugetele sunt mai mici, altor mai mari, dar există proiecte care au naturi diferite. FC are o sferă de acoperire foarte largă a proiectelor pe care le sprijină și asta în mod deliberat. Unele proiecte au în mod firesc un randament mai mare, altele mai mic. Dar tocmai datorită acestei plaje mari de valori am uh, agreat acest, uh, această cifră cu bei. Noi vrem ca randamentul uh, să, să fie unul mediu între proiectele mici și proiectele mari și vrem să atingem acea țintă de 315 miliarde vorbeați uh, despre riscul ridicat și despre rentabilitatea medie pentru sectorul privat. Da, FC uh, se adresează proiectelor mai riscante. Tocmai asta este și intenția. Însă trebuie să fie clar un lucru, și anume că EFSI se adresează proiectelor viabile din punct de vedere economic. EFSI nu se adresează proiectelor neviabile. Tocmai acesta este rolul Comisiei de Investiții, să se asigure că nu se va întâmpla acest lucru și că se face o verificare a viabilității. Doar așa putem atrage sectorul privat de partea noastră. Bineînțeles că sectorul privat uh, nu vine doar de dragul uh, investiției, ci vine pentru o rentabilitate, vine să obțină un profit. Noi uh, am fi vrut ca sectorul privat să financeze oricum, dar sectorul privat nu este dispus să își asume un risc pe termen lung dacă nu obține un profit. Practic, uh, ei renunță la acele profituri care presupun un risc ridicat la care faceți dumneavoastră referire tranșele uh, mai riscante au de obicei uh, rata de rentabilitate cea mai mică. Acum pe partea de coordonare cu alte instrumente. Există două niveluri. În primul rând, un nivelul ex ante și al doilea ex post. Coordonarea ex ante se face prin intermediul Comisiei de Investiții, prin intermediul acelei verificări și evaluări. Și în al doilea rând, proiectele sunt prezentate de niște promotori care spun nu pot să finanțez singur acest proiect în totalitate, am un sprijin din altă parte sau nu ei vin la noi și ne spun că nu, se pot, nu pot fi finanțați de altcineva și dacă Comisia de Investiții spune, ba nu, ați fi putut fi finanțat din granturi sau din alte instrumente, atunci nu se califică pentru EFSI. Deci există această verificare ex ante. Există însă și verificarea ex post. La articolul 10, referitor la raportare, poate că nu am acordat suficientă atenție uh, acestui articol 10.2a. 10.2a este o parte importantă a propunerii comisiei și este o evaluare a ariilor în care sunt cheltuiți banii și a modului în care sunt cheltuiți banii. Și aici trebuie să existe o evaluare a proiectelor realizate în comun, nu doar cu fondurile structurale, ci cu alte tipuri de asistență financiară pentru că, în primul rând, vrem să ne asigurăm că acele proiecte acționează împreună și nu se înlocuiesc unul pe celălalt. Mulțumesc. Mulțumesc. Îi dau acum cuvântul domnului Lunț. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, întrebări care se referă la aspectele de politică și am și niște întrebări mai tehnice. Oricum, uh, suntem de acord că soluția la probleme este să avem economii mai competitive și pentru asta statele membre trebuie să implementeze reforme structurale. Întrebarea mea este următoarea. Este fezabil din punct de vedere practic să corelăm proiectele EFSI cu obligația de a implementa unele reforme structurale, respectând în același timp competențele statelor membre? A doua întrebare în regulament nu se prevede ca EFSI să aibă un statut permanent. Întrebarea mea este de ce? Pentru că Comisia vrea să uh, folosească acest instrument pentru a redeschide alte dezbateri, precum resursele proprii ale Uniunii Europene, eurobonduri și așa mai departe. A treia întrebare. Regulamentul spune la articolul 8 că excedentul va merge în bugetul general al Uniunii Europene. Întrebarea de ce? nu ar fi mai logic uh, ca aceste excedente să fie redirecționate înapoi în fond? Și o altă întrebare practică legată de uh, acest uh, hub european pentru investiții. Acest hub consultativ este finanțat parțial de Uniunea Europeană și finanțarea se va ridica la 20 de milioane pe an. Nu cumva este o sumă prea mare? și o altă întrebare. Președintele, sunt cam multe întrebări. Poate să lăsăm uh, comisia să răspundă? Mai am doar o întrebare. De ce FC stabilește uh, plafonul uh, la companii cu 3.000 de angajați? De ce 3.000? Cinci întrebări foarte uh, rapid, am să încerc să răspund rapid, dacă ar trebui să corelăm FC cu reformele structurale. Reformele structurale sunt uh, o precondiție esențială și spunem asta și în propunere. Dar dacă corelăm uh, sprijinul din EFSI cu uh, reformele structurale, există un element de timp și un element de cost. Este important ca reformele structurale să aibă loc la nivel național și asta prin a treia componentă a planului de investiții, însă nu propunem corelarea deliberată a EFSI cu aceste reforme structurale din cauza uh, calendarului diferit. Referitor la caracterul permanent, este o întrebare pertinentă și citesc în presă această întrebare. Însă propunerea comisiei este că EFSI va deveni permanent dacă este un succes numai 16 miliarde pot fi folosite. Dar dacă acești uh, bani sunt utilizați și dacă programul are succes, atunci uh, Comisia poate suplimenta uh, proiectul în viitor. Dacă se obține profit, atunci da, FC se va permanentiza. Dacă este un eșec, dintr-un motiv sau altul, atunci Bineînțeles, FC nu va deveni un instrument permanent și uh, din punctul nostru de vedere, toate părțile sunt astfel stimulate să transforme FC într-un succes. Referitor la articolul 8 și redirecționarea fondurilor rămase excedentare, atunci va trebui să vedem uh, în urma evaluărilor care va fi rezultatul. Poate că profiturile vor fi folosite în diferite direcții, poate că vor fi alocate în bugetul general sau în alte direcții. Dar pentru că vorbim despre investiții sustenabile pe termen lung în Europa și nu despre profituri pe termen scurt, vorbim despre fluxuri de venit care vor fi obținute în următorii 10, 20, 30 de ani. Și tocmai de aceea există foarte multe oportunități de a modifica diferitele dispoziții legate de destinația fondurilor după negocierile legate de CFM. Referitor la 20 de milioane pentru hubul consultativ, am agreat cu BEI ca suma să fie de până la 20 de milioane. Din punctul nostru de vedere, nu este prea mare suma, tocmai datorită importanței pe care o acordăm EIAH EAH este o parte importantă a inițiativei EFSI și permite combinarea între instrumentele existente și asistența financiară suplimentară de care vom avea nevoie. Și aceasta permite acordarea de asistență tehnică nu doar uh, de la Luxemburg, la nivelul BEI, ci în sectoarele care au cea mai mare nevoie. Și din acest punct de vedere, EIAH este un element important. Poate că um, se va crește accesul la EIAH la nivel regional în foarte multe părți din Europa, dar bineînțeles aceasta presupune niște costuri. Se spune acolo până la 3.000 de angajați. Nu există o definiție a acestor companii în uh, legislația europeană în momentul de față. Eu aș face o divizare. Există uh, companiile medii și IMM-urile dar dacă sunt și companii cu peste 3.000 de angajați care au proiecte, nu este nicio problemă. Acestea pot merge uh, la BEI uh, și să acceseze componenta pentru inovație. Nu există doar o secțiune specifică vizată. Mulțumesc foarte mult. Domnul Fernandez, raportorul din partea Comisiei de Bugete. Obrigat, domnule președinte. Eu também me queria associar Mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să mă asociez la ceea ce au spus uh, ceilalți colegi, raportori, și să mulțumesc Comisiei că a acceptat acest maraton de întrebări. Mulțumesc de asemenea pentru interesul manifestat, pentru toate preocupările și întrebările puse de colegi, colegi care sunt raportori în diferitele comisii și, evident, mulțumesc și raportorilor din, um din umbră. Uh acest, uh, această inițiativă va fi o mare provocare pentru investitori, dar și pentru statele membre și sperăm să aibă un impact pozitiv. Ne-am aplicat foarte mult pe aceste investiții de miliarde de euro, dar uităm adesea asistența pentru IMM-uri și efectul colateral pe care îl are aceasta în desăvârșirea pieței unice și în eliminarea obstacolelor în calea pieței unice și a birocrației. Și din aceste motive am întrebarea ce impact așteptați în ce privește PIB-ul, crearea de locuri de muncă, creșterea economică a acestui plan de investiții care este impactul pe care îl așteptați în ce privește eliminarea obstacolelor și întărirea pieței unice și în ce domenii și ce impact va aștepta să aibă fondul, de, planul de investiții uh, asupra IMM-urilor și în special asupra întreprinderilor uh, care sunt dedicate inovației și cercetării. Mulțumesc, Comisia. Mulțumesc. Impactul planului de investiții uh, în întregime Uh, prima întrebare din cele 110 pe care ne le-ați uh, trimis, pot să vă citesc de pe foaie. Este să creăm între 1 și 1,3 milioane de locuri de muncă și să creștem uh, PIB-ul de la 340 la 410. Să vă explic de unde vin aceste cifre. Comisia a folosit același model pe care l-a folosit pentru Uh, predicțiile pentru fiecare stat membru, presupunând că fondul există în cifrele pe care le-am spus. Deci nu e un model creat ad hoc, ci un model care a mai fost folosit înainte și testat și avem încredere în el, presupunând că adiționalitatea se va manifesta complet. Și de aceea tot am subliniat această adiționalitate a fondului. În ce privește impactul specific asupra MM-urilor, E foarte clar pentru noi că unul dintre elementele principale ale planului de investiții este să oferă, ofere investiții în special IMM-urilor și din acest motiv am propus crearea acestei uh, nișe țintită exact spre IMM-uri. Calculele încă sunt discutate cu BEI și mai ales cu EF Fondul European de Investiții pentru a uh, discuta impactul. Dar vă pot spune care ar fi intenția noastră și anume că prin aceste 75 de miliarde intenția este să oferim finanțare cam la 80.000 de IMM-uri din toată Europa cu intenția clară datorată importanților pentru economie să stimulăm IMM-urile inovatoare. Aceste cifre au fost luate în considerare în evaluarea generală pentru uh, crearea de 1 până la 1,3 milioane de slujbe și până la 110 miliarde de euro în plus la PIB. Mulțumesc. Mulțumesc. Înainte de a încheia această ședință, mai avem două minute și vreau să folosesc uh, această oportunitate ca să pun și o întrebare comisiei. Dar mai întâi dați-mi voi să mulțumesc Comisiei pentru această rundă de întrebări și răspunsuri foarte intensă. Sigur, n-am deschis încă negocierile cu Comisia și Comisia ne-a spus care e propunerea lor, ne-a răspuns uh, în legătură cu propunerea lor și apoi, evident, propunerea va fi discutată și negociată de colegislatori, în mod evident. Dar este foarte util să avem clarificări pe unele aspecte, pentru că sunt câteva puncte uh, asupra cărora există dubii legitime. Și asta e întrebarea pe care aș vrea să o pun. La răspunsul numărul 84 spuneți că garanția va fi oferită în termenii decis de colegislator. Dar, sigur, noi știm că asta nu este posibil în mod direct, pentru că dintr-o serie de motive uh, complicate, și anume că fondul nu are personalitate juridică, dar și pentru că noastră ați decis să nu crește pur și simplu capitalul BEI, deci implicit recunoscând că e nevoie, va fi nevoie de ceva diferit, așadar avem această dublă constrângere și prin acest regulament stabilim un cadru general pentru un acord care trebuie să fie încheiat de Comisie și de BEI și ai cărui termeni mai detaliați deocamdată nu sunt conform propunerii existente nu sunt uh, în uh, puterea colegislatorului din punct de vedere al definirilor. Mai mult, cum ați spus clar în uh, răspunsul numărul 30, Comisia de Investiții va urma o, niște orientări de investiții detaliate definite de uh, Consiliul de Conducere și asta, de bordul de conducere și asta uh, nu intră iarăși în prerogativele colegislatorului colegislatorilor. Deci asta ar putea să fie o problemă pentru autoritatea de bugetară. Deci vedeți această problemă, cel puțin. A doua chestiune legată de garanție, pentru că spuneți că condițiile pentru a oferi garanția sunt viabilitatea, condiția de oferire este viabilitatea proiectului, dar sunteți sigur că viabilitatea proiectului evaluată de Comisia de investiții compusă din specialiști în finanțarea proiectelor, pentru că ați decis la această specializare foarte strâmtă, e suficientă ca și condiție ca să evalueze că aceste proiecte nu sunt doar viabile, ci au caracter de adiționalitate și merg în direcția scopurilor generale a Uniunii, inclusiv, uh, așa cum s-a spus, nevoia de a reduce disparitățile și a oferi o contribuție eficientă la scopurile Uniunii Europene atâta timp cât această evaluare este complet în, mâna, în mâinile unor oameni a căror specializare strictă este finanțarea proiectelor conform propunerii Comisiei. Deci vedeți aceste lucruri de probleme care ar avea nevoie să mai fie examinate de către colegislatori? La prima întrebare, există trei niveluri. Reglementare, reg, regulamentul, acordul care trebuie încheiat între Comisie și BEI și politicile uh, Consiliului de Conducere pe care, care vor trebui urmate. Deci, în mod clar, e o traiectorie de jos în sus. Uh, acordul de uh, finanțare nu poate contrazice regulamentul și politicile uh, bordului de conducere nu pot uh, contrazice acordul sau regulamentul. Deci e vorba de, o, de un echilibru. E nevoie de un echilibru și Comisia în propunerea sa a propus un tip de echilibru. Colegislatorii, din motive diferite, pot decide că acest echilibru propus de Comisie nu e așa cum vor ei să fie și poate că ar, va decide să mute un element, să urce un element din acord în regulament ci singur suntem nerăbdători să colaborăm cu noastră ca să vedem care sunt acele elemente critice care trebuie neapărat să fie în regulament pentru a fi sigur că proiectele respectă ceea ce, dori, ce cereți. Începește a doua chestiune, și anume Comitetul Independent de Investiții. Și dacă o experiență în finanțare de proiecte e suficientă, pentru a se asigura că toate criteriile sunt îndeplinite. Pentru noi, ați avut o șansă să vedeți uh, uh, rezumatul acordului și am, acolo am spus clar că am vrea ca acest uh, comitet de investiții să aibă o experiență diversă pentru două chestiuni. Întâi, pe zonele geografice ale Europei. E important ca acest comitet de investiții să aibă experiență în diverse zone ale Europei, dar și pe zone tematice diferite. Dacă, din nou, colegislatorii ar dori ca acest criteriu să fie introdus direct în regulament, atunci, sigur, Comisia este nerăbdătoare să colaboreze cu colegislatorii în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! și pentru acest răspuns și pentru toate celelalte. Cred că a fost o ședință foarte fructoasă și acum rămâne la nivelul colegislatorilor să lucreze și să-și prezinte proiectul de propunere. Mulțumesc foarte mult. Ședința se suspendă.